Stimați colegi, bună ziua, vă propun să începem. My natural authority is null. Zero. Okay, let me start. Dați-mi voie să încep urându-vă tuturor un an nou fericit, succes pe plan personal, pe plan profesional și să trecem la activitatea zilnică, punctul 1, adoptarea agendei. Dați-mi voie să spun că subiectele 20 și 21 care se referă la audierea domnului Robert Iaroslav Ivașchievici au fost amânate. Iar în ce privește subiectul numărul 10, nu, ă, secretele ă, comerciale, de asemenea, este un subiect pe care îl amânăm. În această după amiază vom avea o audiere a președinției neerlandeze, care în următoarele șase luni, nu șase ani, cum a spus din greșeală președintele, își asumă conducerea instituțiilor, iar în legătură cu acest subiect, Comisia își propune ca o delegație să viziteze Haga pe 8 și 9 februarie iar cei care sunt interesați uh, să informeze secretariatul grupului politic uh, de această intenție. Vă mai amintesc de asemenea că în această după-amiază vom avea nevoie de cartelele de vot. Vă rog să le pregătiți. De asemenea, doresc să amintesc coordonatorilor uh, din păcate mulți dintre ei nu sunt prezenți, că la Strasburg vom avea o întâlnire a coordonatorilor în ziua de luni, 18 ianuarie, la orele 19. Acestea sunt în principal anunțurile președintelui. Trebuie să adoptăm procesele verbale ale uh, întâlnirii din 3 decembrie 2015. Există obiecții? Constat că nu. În cazul acesta considerăm că uh, procesul verbal a fost adoptat și putem trece la punctul 4 și anume prezentarea serviciilor privind uh, piața unică, o prezentare din partea Comisiei și îl salut pe directorul de la Direcția Generală Grow, doamna Siberti și domnul Richmond, de asemenea, din partea aceleiași direcții. Doamna directoare, aveți cuvântul. Bună ziua! Auziți? Constat că da. Bun. Dați-mi voie să mă prezint pe scurt. Mă numesc Valentina Suherti, sunt uh, director pentru resurse la Direcția Generală Gross și am responsabilități, printre altele, în ce privește instrumentele pieței unice. Și sunt însoțită de colegii mei Laurence Richemont și uh, Javier uh, Paliero Vă mulțumesc tuturor pentru posibilitatea pe care ne-o oferiți și în special mulțumesc domnului președinte pentru ocazia pe care ne oferiți să vă spunem câteva cuvinte despre așa numitele instrumente ale pieței unice. Despre ce vorbim de fapt? Este clar că ne referim la piața unică, ceea ce este important pentru Europa și pentru economia noastră, dar nu vorbim despre legislație, nu vorbim despre prevederi uh, contractuale, ci despre ceva foarte practic, despre instrumente Eh, față de care Comisia are responsabilități în a le elabora împreună cu statele membre pentru ca piața unică să devină o realitate și să eh, poată să funcționeze eh, pretutindeni la fața locului. Deci prima mea rugăminte ar fi să ne ajutați să promovăm acest instrumentar în circumscripțiile dumneavoastră și prin contactele de care dispuneți, pentru că asta ar putea să fie pentru cetățenii noștri foarte util. Am pregătit câteva slide-uri, nu știu dacă uh, ele au fost și distribuite sau nu, dar vă sugerez să vă fac o scurtă prezentare a acestui instrumentar și după aceea vă voi prezenta uh, un uh, scurt film video uh, care nu uh, va necesita explicații suplimentare. Ne referim deci la aceste instrumente ale pieței unice. Este vorba despre un ciclu de guvernanță al pieței unice prin această reprezentare vizuală dorim să vă oferim o idee despre modul în care funcționează implementarea pieței unice. Nu vorbim despre uh, despre adoptarea legislației și de transpunerea în practică sau de posibile proceduri de încălcare ale prevederilor, ne referim la celelalte instrumente. Deci, în primul rând, informația, pentru că știm că în zona pieței unice există deja foarte multe reguli, Uh, care funcționează. Pe de altă parte, una din provocări este să cunoaștem uh, aceste prevederi legale, aceste regulamente de către cetățenii noștri, de către oamenii de afaceri și uh, ne am dezvoltat instrumente pentru a promova, distribui informațiile privind piața unică și drepturile și acesta este portalul uh, pe care uh, îl prezentăm aici. Mergem la pasul următor. Este vorba despre uh, conectare și capacitare. Asta înseamnă că elaborăm instrumente pentru a promova cooperarea între autoritățile naționale, în special în ce privește legislația, și acest instrument ă, este folosit pentru promovarea cooperării în diverse domenii. Inițial a fost directiva privind serviciile, dar după aceea ă, ă, a existat o extindere și spre alte prevederi legale și Acum avem acest card profesional european care urmează să fie lansat în curând uh, inclusiv prin directiva de uh, returnare a bunurilor culturale. După aceea uh, mai aveți aici figurat și Solvit. Ce este Solvitul? Este un instrument care conectează autoritățile din statele membre cu Comisia, obiectivul fiind să se încerce să se rezolve problemele legate de implementarea uh, condițiilor de bună funcționare a pieței unice prin cooperare, prin promovarea cooperării între statele membre și aș spune că există și uh, alte uh, posibilități de valorificare a Solvit. Recent a fost adoptată o strategie privind piața unică de către Colegiul uh, Comisarilor la finele lunii octombrie și cred că uh, în felul acesta uh, instrumentele noastre se îmbogățesc. Deci veți constata, Solvit este parte a um, acestei imagini, acestei modalități de valorificare inteligentă a instrumentelor pentru stimularea pieței unice. Și Ehm, aș spune în final că încercăm să realizăm și o evaluare ex post pentru a vedea care este performanța statului membru în ce privește stimularea pieței unice. Și facem această evaluare anual printr-o analiză comparativă a statelor membre pentru a evalua performanțele lor în ce privește uh, respectarea legislației privind piața unică. Pe de altă parte, știm că uh, pot fi uh, întotdeauna operate și îmbunătățiri și încercăm să identificăm noi indicatori care pot să fie utilizați în acest exercițiu de um, analiză, de monitorizare. Pe scurt, acestea ar fi instrumentele și trebuie să vă spun că aceste instrumente uh, au dat roade Uh, o serie de uh, accesări ale europortalului um, uh, au demonstrat că informația este accesibilă tuturor și facem acest lucru în 23 de limbi. Aveți aceste date la nivelul anului 2015 și vedeți cum au crescut accesările de la o lună la alta. Deci, vorbim acum de aproximativ un milion de accesări pe lună. Dar uh, Sigur că uh, cifra este poate una mică în raport cu cei 500 de milioane de cetățeni care trăiesc în Europa Unită, dar uh, oricum se dovedește că acest instrument este util și conform și analizelor efectuate de noi, știm că există un grad înalt de satisfacție față de uh, acest portal, de ceea ce el oferă. Iar în ce privește strategia pieței unice, vreau să vă spun că uh, uh, într-un fel se va afla în acest instrument în centrul uh, strategiei pentru piața unică. Pentru că ne dorim și un fel de ghișeu unic uh, pentru cetățeni, pentru lumea afacerilor, uh, în ce privește reglementările naționale, dar și cele comunitare și sperăm că să jucăm un rol important în aceste demersuri. Aici vedeți că și în uh, Europe Advice există uh, un număr uh, crescând de accesări și încercăm să oferim informații din cele mai variate domenii pentru cei care doresc să le obțină în ce privește implementarea pieței unice. Solvit, acesta este de asemenea mecanismul pe care vi l-am descris. Aici există o micuță scădere uh, la nivelul anului trecut, În ce privește sistemul uh, de informare privind piața unică, se referă la cooperarea transfrontalieră și se referă la 10 domenii de uh, politici specifice. Acest sistem uh, uh operează destul de rapid speed, uh, Termenul este de, în medie de două săptămâni. Și uh, pe 18 ianuarie se va lansa și cardul european profesional. Iată aici și partea de evaluare uh, și aici vedeți reprezentate diversele state membre, în stânga diversele elemente care au fost considerate a fi relevante pentru evaluarea noastră, în statele membre analizate și în încheiere primul mesaj adresat dumneavoastră, vă rugăm să ne susțineți Considerăm că aceste instrumente uh, sunt utile, s-au dovedit a fi de succes. Pe de altă parte, necesită îmbunătățiri și credem că uh, există și uh, loc în continuare de uh, aplicare mai amplă a acestor instrumente Uh, spuneam că extindem aria acestor instrumente inclusiv prin cardul european al profesiilor și uh, sperăm uh, ca și Solvit să poată să funcționeze mai bine. Îmbunătățim de asemenea cooperarea în interiorul Comisiei Europene pentru a ajunge la concluzii sistemice uh, în legătură cu ceea ce până acum nu a putut să fie rezolvat prin intermediul Solvit și bineînțeles că ne dorim și o îmbunătățire constantă a evaluării statelor membre în ce privește implementarea regulilor pieței unice. Și orice sugestie din partea dumneavoastră va fi binevenită. Cred că mă pot opri aici iar uh, dacă sunteți de acord, vă prezentăm și un video de 3 uh, minute care va fi poate mai explicit decât am reușit eu să fiu și vă stăm la uh, dispoziție inclusiv dacă aveți nelămuriri. Asela.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 Uh, thank you very much for this presentation. Vă mulțumim pentru această prezentare. Sunt convins că ea va fi foarte utilă pentru oamenii din circumscripțiile noastre electorale. Uh, există întrebări din partea colegilor pentru oaspeții noștri de azi? Se pare că nu există întrebări, deci vă mulțumim pentru că ați fost aici și ne-ați făcut această prezentare. Putem așadar să trecem la punctul 5. care se referă la accesul public la documente și dau cuvântul raportoarei, doamnei Hautala. Mulțumesc, domnule președinte. Schimbăm subiectul și vom discuta despre modul în care Comisia pentru Afaceri Juridice ar trebui să-și exprime opiniile cu privire la punerea în aplicare a regulamentului 1049 din 2001 cu privire la accesul public la documente între anii 2014-2015. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru cele 19 amendamente, dintre care pe majoritatea le pot uh, adăuga avizului meu sau poate dacă vom discuta niște formulări de compromis. Însă trebuie să menționez o chestiune specifică pe care cred că trebuie să o examinăm mult mai în detaliu și poate că în orice caz, nu trebuie să ne grăbim uh, în acest dosar, pentru că nu avem un termen limită și e o chestiune care e importantă, de, importantă pentru aplicarea legislației în anii următori. Eu știu că în anumiți ani aceste rapoarte au fost adoptate în plenare doar uh, în iulie, de exemplu. Deci e mai bine să uh, nu ne grăbim și să analizăm chestiunile care ne deranjează și pe noi în Parlament și și pe oameni. Uh, și anume, e vorba de transparența documentelor legate de, legate de trialoguri. Categoria amendamentelor care se ocupă de această chestiune a trialogurilor, cred că ar trebui să fie examinate în detaliu. Și am avut o colaborare foarte bună în acest sens cu doamna Ferrera, care este implicată și în activitatea și dânsă în activitatea jurii, este raportorul uh, pentru raportul anual în Comisia Libe și am convenit împreună că ar fi mai bine să ne permitem mai mult timp decât a fost planificat inițial pentru a ne asigura că vom avea o administrație transparentă și um, în acest sens am organizat un atelier de lucru intern care va fi anunțat pentru toți membrii comisiei și pentru uh, toate serviciile și toți funcționarii din uh, uh, Parlament. Deci vrem să organizăm acest atelier uh, săptămâna viitoare, miercuri dimineață, de la 10 la 12, la Strasburg, cu prezența unui expert extern, o doamnă care este profesor de drept european la, la Universitatea de la Amsterdam, doamna Deirdre Curtin, pe care o cunoaștem mulți dintre noi, pentru activitatea dânsei privind accesul public la documente. M-a inspirat uh, unul dintre colegi care a propus mai multe amendamente la proiectul meu de aviz uh, cu privire la uh, trialoguri, domnul Zvifka, care a spus că ar trebui în primul rând să discutăm, discutăm aceste chestiuni intern în Parlament, să vedem ce poziție ar trebui să adopte Parlamentul European în ceea ce privește transparența trialogurilor, care, după cum știm cu toții, au devenit uh, standardul uh, uh finalizării legislației între instituții. Și cred că așa ar trebui să procedăm. Vom avea o reuniune a raportorilor din umbră miercuri și vom avea un prim, o primă discuție pe marginea amendamentelor și poate vom discuta atunci uh, transparența trialogurilor. Nu vreau să intru acum în conținut foarte mult. Deci vreau să invit pe toți membrii, pe toți colegii interesați, de asemenea pe toți asistenții și funcționarii interesați la acest atelier de lucru miercurea viitoare la Strasbourg și apoi după aceea um, putem să formulăm amendamentele finale uh, la aliniatele acestui aviz pe care îl uh, emitem uh. și am spuneam că facem acest aviz împreună cu raportoarea din Comisia Libe, doamna Ferrera. E o inițiativă uh, Uh, comună și de aceea am vrut să avem această discuție. Și mă bucur să vă spun că, din câte știu, Parlamentul European nu a discutat, nu a avut încă o discuție politică cu privire la transparența proceselor de trialog uh, până în acest moment. Deci cred că este o oportunitate care nu trebuie ratată. Încă o dată vreau să mulțumesc colegilor Buda, Ferreira, um, uh, Zvivka, Wikstrom și tuturor colegilor care au mai depus amendamente. Mulțumesc. Doamna Hannibal. Mulțumesc. Mulțumesc doamnei Hautala pentru munca depusă la acest aviz. E un dosar destul de important acesta și de aceea mă bucur că îi vom acorda timpul necesar uh, analizei, mai ales în ceea ce privește trialogurilor. Eu, în mod clar, am să merg la acest atelier și cred că este o inițiativă excelentă, pentru că trialogurile sunt proceduri, procese care evoluează și e bine din când în când să fie analizate în, cu detașare. Și, sigur, privind, uh, citind acest raport, acest aviz, se pune accentul pe transparență. Transparența este foarte importantă pentru orice instituție publică, mai ales pentru una care este aleasă în mod democratic. De aceea e important să continuăm să discutăm acest uh, subiect. Știu că este un subiect uh, la care tot revenim în mod repetat. Și de asemenea vreau să menționez câteva puncte foarte pe scurt. în jurisprudența Curții Europene de Justiție se observă o aplicare mai strictă a, a normelor de la adoptarea tratatului de la Lisabona și mă bucur că se întâmplă acest lucru și se referă și la acest dosar. Uh, și amendamentul domnului Buda referitor la registrul actelor delegate este unul uh, util, pentru că e vorba de o parte importantă a legislației europene, care nu este întotdeauna bine înțeleasă. Deci cred că ar trebui să susținem acest amendament. Și mă bucur că vom avea uh, aceste discuții uh, în continuare și sper că vom avea un rezultat foarte bun în final. Mulțumesc! Alte observații? Nu văd pe nimeni. Dacă vă înțeleg bine, ar trebui să votăm pe 28 ianuarie acest aviz, corect? Domnule președinte, acum vreau să fac o sugestie formală și anume să permitem mai mult timp discuțiilor pe acest aviz, pentru că nu doar doamna Ferrera ca raportor, dar din câte știu și secretariatul Comisiei Libe au analizat această posibilitate de a prelungi termenul pentru comisia responsabilă. Așadar, eu aș vrea să nu ne pripim, să ne grăbim să adoptăm acest aviz. Deci dacă se poate ca dumneavoastră să găsiți uh, un alt moment pentru vot, aș propune chiar să alocăm încă o lună sau două pentru a vedea care sunt opiniile noastre pe acest subiect. Bun, secretariatul va verifica și va reprograma acest vot. Deci. Nu mai doresc, nu văd pe nimeni care să dorească să intervină la acest subiect, așadar putem să continuăm, să trecem la punctul 6. E vorba de punerea în aplicare a Convenției ONU cu privire la dreptul persoanelor cu handicap. Și dau cuvântul încă o dată tot dumneavoastră, doamnă Hautala. Mulțumesc, da, se pare că eu uh, am fost aceea care s-a angajat să fie prezentă astăzi, pe 11 ianuarie. Convenția ONU cu privire la drepturile persoanelor cu handicap um, reprezintă un document foarte important și am spus întotdeauna că este primul acord internațional pe care Uniunea Europeană l-a ratificat datorită noilor prerogative conferite prin tratatul de la Lisabona. Așadar, ă, mai ales trebuie să analizăm observațiile finale ale Comitetului ONU asupra acestei convenții. Și e vorba de chestiuni care ar intra în ă, sfera de competență a comisiei noastre. Și trebuie să vă spun că este o cooperare foarte bună între multe comisii din Parlamentul European pe acest subiect și acest lucru nu este în zadar. Pentru că lipsa drepturilor pentru persoanele cu handicap uh, încalcă în mod grav uh, drepturile omului și drepturile fundamentale. Și e vorba de o chestiune care se dezvoltă în lume. Numărul de persoane care au uh, un handicap sau altul e, se ridică la miliarde de oameni. Și oricare dintre noi ar putea să aibă un accident și în urma acestuia să rămână cu un handicap. Așadar, am analizat în primul rând recunoașterea egală în fața legii. În aceste observații finale ale Comitetului uh, cu privire la punerea în aplicare a Convenției ONU, aș dori să răspundem la această nevoie de a ne asigura că toate persoanele cu handicap private de capacitate legală să poată să-și exercite toate drepturile în, uh, conferite de legislația europeană cu privire la accesul la justiție și așa mai departe. De asemenea, există și o chestiune legată de accesul la justiție. Comitetul uh, e îngrijorat de discriminarea persoanelor cu handicap în accesul la justiție. Pentru că lipsesc anumite chestiuni procedurale care să uh, înlesnească accesul la justiție persoanelor cu handicap în statele europene. Deci aceasta este o altă chestiune care ține de competența noastră. Și poate câteva observații generale cu privire la nevoia de a pune în aplicare și de a ratifica acordul și legislația conexă în statele membre. E o chestiune care trebuie menționată uh, întotdeauna, pentru că lucrurile nu au mers uh, nici foarte repede și nici în mod uniform. Acestea ar fi subiectele importante și sper că vom putea să adoptăm cât mai repede avizul pe care să îl transmitem mai departe Comisiei pentru Ocupare. Vă mulțumim. Domnul Mariniu Pintu. Só para frisar duas ou três ideias. Mulțumesc. Voiam... Voiam să mă refer la câteva chestiuni pe care le consider destul de importante. nu văd uh, nicio logică în a stabili drepturi, cum ar fi egalitatea între cetățeni, dacă, în practică, oamenii suferă uh, din cauza unor restricții fizice sau psihologice și nu se pot uh, bucura de aceste drepturi. Așadar, pentru ca drepturile fundamentale să nu rămână doar pe hârtie, trebuie create condițiile adecvate pentru ca toți cetățenii, mai ales cei care au un handicap mental sau fizic, să poată să își exercite drepturile în mod egal cu toți ceilalți cetățeni. Este esențial ca acest lucru să fie asigurat în spiritul democrației. E esențial să facem acest lucru pentru a ne asigura pentru a asigura principiul egalității între cetățeni. De aceea, statele Uniunii Europene trebuie să creeze condițiile adecvate pentru exercitarea drepturilor de către toți cetățenii, mai ales pentru cei care suferă de un handicap. Uh, Mrs. Feragut. Doamna Feragut. Mă mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, este o temă prioritară pentru toți cei care se ocupă cu persoanele cu handicap și eu fac parte din comitetul PETI și FEM, din Comisia PETI și FEM și sunt vicepreședinte grup, intergrupului pentru handicap și uh, lucrăm cu aceste comisii în legătură cu implementarea convenției. În realitate, atunci când Uniunea Europeană a semnat această convenție, Europeană pentru Persoanele cu Handicap. Acest lucru făcea parte um, în anul 2008. Majoritatea statelor membre au semnat, însă au trecut mulți ani și în august la Geneva, ONU, la o dezbatere la care am participat, a exam- ONU a examinat uh, cum s-a implementat această convenție ONU în ultimii șapte ani și uh, se dorește un dialog constructiv pentru a identifica ceea ce se poate îmbunătăți și care sunt chestiunile care într-adevăr sunt pendinte. Între problemele menționate, aș menționa următoarele. În primul rând, Uniunea Europeană nu a ratificat protocolul acestei convenții și acest lucru trebuie să fie foarte ușor, nu ar trebui să dureze șapte ani. După aceea, actualizarea întregii legislației a Uniunii pentru a se adapta la această convenție. Așadar, se propune o strategie pentru a studia legislația comunitară și pentru a se putea adapta la convenție. După aceea, o evaluare intermediară, care deja ar fi trebuit făcută în 2015, dar se dorește o evaluare inter- intermediară pe strategia pentru handicap 2020 uh, și ce nu facem bine. După aceea, uh, directiva tratamentelor egale, directiva non-discriminării care este blocată în Consiliu, ONU solicită să se adopte acest, această directivă pentru, nu doar pentru persoanele cu handicap, ci pentru toate colectivele uh, cu, care sunt vulnerabile să ca toate acești, toți acești oameni să beneficieze de condiții egale. După aceea, în ceea ce privește uh, strategia de gen, strategia de gen a Comisiei Europene și, de asemenea, în strategia pentru handicap, nu uh, conțin prevederi speciale pentru femeile cu handicap. Uh, trebuie să se țină cont și de diferențele de gen în, dom- în domeniul persoanelor cu handicap Există mai multe paragrafe care sunt destinate la lupta împotriva prejudecăților, să uh, ne, ne exprimăm pozitiv și după aceea părți mari care se uh, referă la educația inclusivă, egală pentru toată lumea și accesul egal la un loc de muncă. La ONU se vorbește despre ajustări uh, ra- raționale pentru ca toată lumea să aibă acces la un post de muncă demn. Și aceasta este una dintre recomandările pe care trebuie să lucrăm de asemenea. S-a constatat uh, că multe state membre uh, în multe state membre s-a încetățenit absența persoanelor cu handicap din uh, câmpul muncii. Așadar, Uh, s-ar, ar, am prefera ca acest lucru să fie o excep- excepție. Însă, în niciun caz, acest lucru nu înseamnă că nu uh, se pot aplica drepturile apli- garantate de către Tratatul Uniunii Europene. După aceea, o parte uh, care se referă la accesul la justiție, la consimțământul informat în cazul uh, sterilizării sau avortului forțat uh, în cazul femeilor cu handicap, pentru că este o, uh, o formă de violență și o, o formă de discriminare. Deci, este nevoie de protocoale, protocoale în acest sens pentru a avea loc uh, un consimțământ informat. În decembrie, Comisia a aprobat actul european de accesibilitate la Comisia IMCO este um, un act legislativ foarte solicitat uh, de către Colegiul Comisarilor. A fost uh, uh, demarat de doamna comisar Reding, acum l-a aprobat doamna comisar Tyson. Eu lucrez intens la îmbunătățirea acestui act legislativ, depunem amendamente pentru a avea servicii minime de accesibilitate în statele membre, în serviciile bancare, de transport, serviciile financiare, însă întotdeauna trebuie să fim mai ambițioși. În orice caz, este o temă foarte importantă pentru că, în definitiv, or... nașterea instituțiilor noastre europene uh, se bazează pe pace, dar de asemenea pe egalitate și pe principiul non-discriminării. Aici sunt rădăcinile noastre, uh, sămânța dezvoltării instituțiilor europene, lupta împotriva discriminării și mulțumesc foarte mult raportoarei. Trebuie să ne implicăm Uh, maxim pentru a da cu adevărat o formă pe care ne dorim acestor uh, acte legislative. Domnul Cavada. Vă mulțumesc foarte pe scurt, domnule președinte, mulțumesc raportare pentru munca sa. Aș dori să fac o observație. Vorbim aici despre persoane care și niciun fel de persoană fără handicap, cu handicap nu este prezentă în această sală în cadrul dezbaterii noastre, ceea ce mi se pare extrem de păcat. Mulțumesc foarte mult, doamna Hautala, pentru acest raport. Aș dori la rândul meu să atrag atenția asupra unui aspect. Convenția privind persoanele cu dizabilități a însemnat o schimbare de paradigmă să ne îndepărtăm de la o concepție de integrare în care ă, persoana cu dizabilități trebuie să se adapteze, înspre concepția de incluziune în care societatea trebuie să îmbunătățească un cadru ă, care să fie favorabil integrării persoanei cu dizabilități. Deci aș vrea să știu cum se poate transpune în practică această idee în toate statele membre, pentru că în clipa de față, în practică, acest lucru nu se reflectă. Mă interesează situația în domeniul educației, pentru că știu din propria mea țară, în Germania, că există o discuție amplă, că și clădirile școlare trebuie să fie uh, concepute astfel uh, încât persoanele cu dizabilități să poată să aibă acces în această clădire pentru a putea să participe la procesul educațional. Mă interesează deci ce se întâmplă și în alte domenii, în statele membre, pentru ca persoanele cu dizabilități să poată să ia parte la viața socială și mai ales să aibă parte de educație. Thank you. Uh, vă mulțumesc. Dorește doamna Hautala să reacționeze? Da, vă mulțumesc. Cred că intervențiile au arătat că trebuie să ne aplecăm cu toată atenția asupra acestui raport eh, extrem de important pe care redactează Comisia pentru Ocupare, EMPL. Dacă Comisia este prezent, ar fi interesant să ascultăm răspunsurile eh, la întrebările domnului Köster în ceea ce privește implementarea în statele membre sau poate altcineva dorește să participe la eh, această discuție. Acest lucru ne-ar ajuta să înțelegem care sunt limitele și se știe că în mai multe state membre ratificarea nu a decurs atât de uh, bine pentru că implică costuri, dar uh, domnul Coster a făcut referire la o schimbare de mentalitate, de paradigmă Uh, lucrul bun este că uh, noile imobile deja sunt proiectate ținând cont de aceste necesități de accesibilitate și astfel se reduc costurile ulterioare, însă au existat contradicții și conflicte în legătură cu îmbunătățirea accesului uh, cu imobile extrem de nepractice care au fost construite fără niciun fel de mm, Uh, gând alocat uh, persoanelor cu handicap. Poate puteți da cuvântul Comisiei, domnule președinte. Does the commission wish to... Dorește Comisia să intervine? Da, bună ziua! Vă mulțumesc pentru aceste opinii foarte interesante. Vă pot furniza câteva informații pe scurt în legătură cu implementarea concluziilor în ceea ce privește implementarea raportului în Uniunea Europeană ca urmare a dialogului structurat care a avut loc anul trecut în august la Geneva. Comisia am, fost solicitate să, să implementeze o serie de recomandări și de trei dintre ele în termen de un an. Aceste trei teme care sunt adoptarea uh, actului accesibilității europene sau actului european al accesibilității a avut loc deja, în al doilea rând revizuirea declarației de competență și, în al rând, retragerea din cadrul de monitorizare. Acestea sunt teme pe care le luăm foarte în serios și sperăm că vom putea să le tratăm în uh, anul în curs și să răspundem comitetului în legătură cu drepturile persoanelor cu handicap. După cum știți, toate statele membre, cu excepția 3, state membre au ratificat convenția, dar acele trei state membre înaintează în calea spre ratificare. Comisia lucrează de aproape cu statele membre pentru a implementa convenția în Uniunea Europeană. Facem acest lucru printr-o serie de foruri bineînțeles, în primul rând, uh, schimbul de opinii formal la Consiliu și după aceea avem uh, grupul de experți în ceea ce privește grupul la nivel înalt de lucru pentru handicap, care discută implementarea. Raportul pe anul trecut viza probleme legate de Europa 2020 și așadar avem datele pentru cei pe care interesează în legătură cu nivelul șomajului, educația și riscul de sărăcie. Aceste date sunt publicate în fiecare an. În ceea ce privește accesibilitatea, sperăm că actul european de accesibilitate și propunerea de directivă adoptată în decembrie vor contribui la facilitarea implementării accesibilității în Europa și vor permite o interpretare mai uniformă a obligațiilor de accesibilitate ale Convenției în Uniunea Europeană. Închei prin a spune că accesibilitatea este o obligație conform regulamentului cu privire la fondurile structurale, deci în momentul în care Comisia trimite statelor membre fonduri, implementarea acestor fonduri trebuie să respecte accesibilitatea ca criteriu, lucru care credem va duce la îmbunătățirea participării persoanelor cu disabilități din Europa pe bază egală, pe picior de egalitate cu alți cetățeni. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. Nu mai văd alte solicitări de intervenții. Așadar, putem să încheiem acest punct și să trecem la punctul 7, care este într-un fel o continuare uh, naturală a acestui subiect. Uh, discuta examinarea amendamentelor pe raportul din proprie inițiativă în legătură cu transparența, responsabilitatea și integritatea în instituțiile Uniunii Europene unde eu sunt raportor, deci încep prin a spune că, după cum ați văzut, am primit 35 de amendamente la acest proiect de aviz din partea Comisiei pentru Afaceri Constituționale, pentru care raportorul a fost Sven Giegold. Majoritatea amendamentelor sunt susțin ideea ca Parlamentul să dezvolte o abordare coerentă în ceea ce privește chestiunile legate de îmbunătățirea transparenței, integrității și responsabilității în Uniune, instituțiile europene. Transparența și integritatea instituțiilor europene este din ce în ce mai importantă și este legată de legitimitatea acestora și eficiența lor și de nivelul de încredere pe care îl inspiră cetățenilor, ceea ce este un lucru important. Diverse comisii, inclusiv Comisia pentru Mediu, Comisia de Comerț Internațional, vor redacta și ele avize. Subliniez că proiectul meu de aviz sublinează că un pas fundamental spre îmbunătățirea transparenței, integrității și responsabilității în instituțiilor Uniunii Europene ține de uh, promovarea principiilor bunei administrări prin adoptarea unui regulament european în legătură cu o legislație europeană de procedură administrativă. Proiectul de aviz și multe amendamente subliniază de asemenea că mecanisme eficiente pentru gestionarea conflictelor de interese în, interior, în interiorul instituțiilor europene și a organismelor consultative trebuie să fie disponibile pentru a asigura ca integritatea să fie respectate și că um, comportamentele ilicite sunt sancționate. V-am mai spus că în acest raport vreau, am vrut să pun accentul doar pe subiecte care sunt în domeniul de aplicare al comisiei noastre, deci nu știu dacă toate amendamentele vor fi acceptabile pentru mine ca raportor PPE dar ideea din spatele acestor amendamente este că cu toții vrem să susținem principiile transparenței și integrității, deci uh, sunt gata să discutăm aceste lucruri înainte de votul care va avea loc în 28 ianuarie. Nu am renunțat la posibilitatea de a organiza o reuniune cu raportorii din umbră, însă, în primul rând, V-aș sugera să încercăm să discutăm aceste teme la nivel tehnic și să vedem ce pași ulteriori sunt necesare în acest sens. Așadar, cine dorește să intervine, doamna Hannibal, vă mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte, pentru munca dumneavoastră pe acest document. Este un lucru important, dar nu apare foarte des în uh, știri pentru că ținem în special de treburi interne. Și este foarte important însă să asigurăm transparența, responsabilitatea și integritatea. Cu toții suntem de acord, pentru că aveți dreptate. Uh, totul ține de încredere și dacă cetățenii europeni nu uh, consideră că instituțiile mm, funcționează în beneficiul lor, uh, atunci bineînțeles că Uniunea Europeană va începe, va începe să fie respinsă și aceste lucruri sunt foarte de actualitate în permit. Nu am uh, observații majore în acest sens, însă în numele tuturor colegilor mei de la uh, grupul SD sunt de acord, sunt Mă bucur că lucrăm pe acest raport, suntem de acord cu el. Eh, susțin o reuniune cu raportorii din umbră. Dacă există însă un consens, ar putea să nici nu fie nevoie. Domnul Castro? Caster? Caster. Transparent. Găsesc că transparența este un subiect central pentru instituțiile europene, chiar în contextul menționat de Mary Hannibal. În ce privește și acordurile de liber schimb, uh, CETA și TTIP, acest lucru a devenit evident, pentru că protestele de multe ori se datorau faptului că cetățenii nu au fost suficiente bine informați, iar faptul că mandatul de negociere pentru uh, CETA și TTIP a fost uh, făcut public abia după începerea negocierilor, dovedește că este nevoie de o mai mare transparență pentru a beneficia de acceptanță sporită la nivelul cetățenilor europeni vis-a-vis de negocierea tratatelor de liber schimb. Iar în ce privește discutarea acestor subiecte, știți că a fost înființată și o sală de lectură. Uh, Cred că ar trebui să mai medităm asupra uh, acestei practici, pentru că și eu uh, am uh, încercat să folosesc acest, uh, această procedură a sălii de lectură. Uh, faptul că ai un timp limitat la dispoziție pentru a studia anumite documente, anumite documente uh, este uh, insuficient pentru a-ți face o idee despre acordurile de liber schimb, pentru că ar trebui să ai posibilitatea ca documentele pe care le-ai parcurs să le poți discuta și cu experții, de pildă. De aceea mie mi se pare că um, practica acestor săl de lectură nu este neapărat una foarte democratică. Mrs. Hautala. Doamna Hautala, mulțumesc foarte mult. Sunt uh, convins că avizul dumneavoastră pentru uh, raportul domnului Gigold va fi o contribuție importantă. Și uh, eu regret că, de fapt, nu este foarte cunoscut faptul că Parlamentul European în ultimii ani a întreprins foarte multe pentru uh, standardele de transparență, responsabilitate și integritate. Și acest lucru ar trebui să se reflecte din acest raport. Și, de asemenea, există foarte multe uh, referințe cruciale. Acum câteva minute. Am vorbit despre aplicarea uh, reglementărilor privind accesul la documentele publice și acest lucru este un aspect relevant uh, uh, și ar trebui să figureze în proiectul dumneavoastră de raport. Există de asemenea referințe la viitoare proceduri administrative Eh, la care ne-am referit pe scurt astăzi. Toate aceste aspecte vor demonstra voința politică a Parlamentului European pentru a contribui la rezolvarea crizelor politice cu care ne confruntăm, care se datorează în mare parte lipsei de încredere față de instituții. Mrs. Regner. Doamna Regner. Dankeschön, Herr Forst. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun că în momentul în care eh, m-am uitat la amendamentele colegelor și colegilor din partea mai multor grupuri politice, eh, am constatat că ele conțin multe elemente pozitive care pot să fie sprijinite, pentru că se insistă mm, asupra necesității unei mai mari transparențe. Și, da, eh, și domnul Buda a făcut uh, o propunere în acest sens, dar și alți colegi, uh, Cecilia Wikström, are un amendament în legătură cu uh, situația și protejarea denunțătorilor din interiorul instituțiilor, așa numiților whistleblowers. Aș dori să mă refer însă și la amendamentele pe care le-am înaintat eu, pentru că din punctul meu de vedere, lipsea o trimitere la codul de conduită. Având în vedere numeroasele incidente neplăcute, negative care au avut loc în fosta perioadă legislativă, cred că ar trebui să aplicăm și să consolidăm, de fapt, codul de conduită mai ales uh, să insistăm asupra respectării codului de conduită și de uh, verificare în ce privește posibilele conflicte de interese. Și în sensul ca uh, activitățile adiacente care pot constitui conflicte de interese să fie analizate și eliminate și trebuie să existe și uh, informații în legătură cu uh, venituri care depășesc uh, nivelul de 10.000 de euro. Pentru că uh, dacă analizez lucrurile în detaliu, uh, trebuie să ajungi la concluzii adecvate. În codul de conduită există prevederea că trebuie să declar orice venit care depășește limita de 10.000 de euro. Deci ă, să respectăm și această limită, să nu ă, fie nevoie să declar 5.000 de euro ă, sau să nu declar 100.000 de euro. Iar după expirarea mandatului, când deputatul european nu mai este activ. De asemenea, trebuie să ne gândim cum trebuie să continue activitatea sa. Pentru că trebuie să fim realiști, trebuie să găsim o soluție realistă care să nu facă posibil ca uh, foștii deputați imediat să înființeze o firmă de consultanță sau de lobby, dar să vedem și care este până la urmă linia de demarcație pentru a nu impune până la urmă o interdicție de a profesa. Pentru că, sigur, este posibil ca uh, până la urmă cine vine eh, dintr-o organizație eh, care s-a angajat pentru protecția mediului înconjurător, ar trebui până la urmă când eh, expiră mandatul în Parlamentul European să aibă și dreptul să se întoarcă cândva în aceeași organizație. Sigur că eu aș propune ca într-o perioadă de 2 ani după expirarea mandatului să uh, declare tipul de activitate uh, căreia te-ai dedicat pentru a verifica dacă nu cumva există o întrepătrundere cu activitatea de consultanță și de lobby într-un anume domeniu. Mulțumesc. Doamna Delvo. Mulțumesc, domnule președinte mi-e rușine că am ratat termenul limită de înaintare a amendamentelor, dar aș vrea să îmi exprim susținerea pentru ceea ce a spus Evelin Regner în privința situației deputatului care uh, și-a încheiat mandatul. Sigur că <laughs> nimeni nu trebuie să fie condamnat să rămână toată viața membru al uh, Parlamentului, trebuie să aibă și o viață după, dar trebuie să găsim modalitățile pentru a nu îi interzice orice uh, pro, tip de profesare, pentru că dacă el este un specialist într-un anume domeniu, ar trebui să aibă posibilitatea să continue să-și exercite respectiva profesie. Iar, în al doilea rând, doresc să-mi exprim frustrarea în ce privește calitatea mea de membră a Comitetului Consultativ pentru elaborarea codului de conduită. Ce facem noi acolo? Fie analizăm cazurile care ne sunt supuse atenției de către președinte în cadrul unei anchete. Bun, Uh, este până la urmă o activitate mai degrabă formală, ne exprimăm uh, părerea, există și o audiere a comisarilor, studiem niște documente. Da, pe de altă parte nici nu știu ce altceva s-ar putea face. Uh, deci avem, avem și uh, uh, vizita unor reprezentanți administrativi eh, pentru etică profesională care pot să ne ofere informații în legătură cu modul în care funcționează eh, această instituție. Eh, sigur că noi dorim să susținem integritatea, responsabilitatea, transparența noastră mm, și în fața cetățenilor pentru că dacă uh, nu uh, avem posibilitatea decât să verificăm niște declarații, uh, până la urmă rămâne un rol formal care poate să decepționeze cetățeanul. Domnul Marinio Pintu, aș vrea să atrag atenția asupra unei chestiuni care este discutată intens în Portugalia în ultimii ani și este, uh, au existat uh, păreri uh, foarte controversate în legătură cu situația unor deputați care au dorit de asemenea să-și continue activitatea de magistrați, de avocați. Mie mi se pare că cele două profesii nu sunt compatibile cine elaborează legi, este membru al Parlamentului, nu poate să apere clienți uh, care eventual au încălcat această lege sau uh, au interese legate de modul în care sunt uh, elaborate noile legi. Și eu cred că și cei care sunt membri ai executivului nu ar trebui să mai aibă dreptul ca în perioada mandatului să uh, poată să lucreze ca avocați. Uh, pentru că, până la urmă, uh, pot fi promovate interese private de ordin juridic. Acest lucru nu poate fi legat de mandatul uh, unui deputat, pentru că uh, impietează asupra uh, eticii profesionale a deputatului. Lucrurile ar trebui să fie foarte bine uh, separate. Deci, avocatul câștigă bani mulți pentru profesia lui și în Portugalia în trecut a existat și amnestii pentru cei care uh, au fost deputați și în același timp uh, uh și-au des- desfășurat și activitatea de avocați și au apărat uh, persoane care au încălcat legea. Iar în ce privește activitatea avocatului, vreau să spun că eu când am condus uh, baroul avocaților, majoritatea uh, avocaților Uh, au fost uh, favorabili uh, unei legislații în acest sens, pentru că avocații au clienți pe care trebuie să-i apere și această activitate de apărare a clienților care au încălcat legea nu este compatibilă cu activitatea de deputat. Deci, legarea acestor două profesii care să fie executate simultan duc la o situație problematică. Cred că uh, și uh, Parlamentul ar trebui să țină seamă de această incompatibilitate, mai ales când este vorba despre o activitate legislativă. Mulțumesc! Dar uh, dumneavoastră nu ați făcut vreun comentariu legat de vreun amendament anume. Nu, nu, nu. Uh, eu uh, m-am referit doar la o posibilă situație de incompatibilitate, dar am dorit neapărat să-mi spun acest punct de vedere, să ținem seama de incompatibilități. Domnul Cavada, mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să comentez amendamentele, dar uh, cum uh, uh, a intervenit și doamna Regner, vreau să luăm o gură de oxigen la acest început de an, să vedem în ce situație ne aflăm. De mulți ani, practic, activăm într-un sistem care este condus de către Consiliu. Între Consiliu și noi se află și Comisia care face și ea ce vrea. Și, în orice caz, în ultimii ani și până în ultimele luni, au existat dificultăți în a impune spiritul comunitar uh, în raport cu spiritul național. Parlamentul, care, când uh, analizează compatibilitățile, uh, se referă la probleme eh, care eh, impietează asupra activității eh, deputaților în ce privește conflictul de interese. Da. Nu suntem pe viață aici <laughs> și cred că am ajunge până la urmă să inspirăm uh, mai mult dioxid de carbon, uh, care știți uh, prea bine că dăunează sănătății. Deci, trebuie să ne gândim la capacitatea noastră materială de a funcționa. Nu trebuie să transformăm Parlamentul nostru într-un fel de ONU și nu spun acest lucru întâmplător, pentru că Acum câteva zile am constatat că uh, administrația acestui uh, Parlament uh, funcționează într-un fel autonom și cred că ar trebui mai degrabă să țină seama că nu există, că nu trebuie să țină seama de epicentre, ci să funcționeze pe plan central. Cine uh, îi împiedică pe cei uh, care ar putea să ne fie uh, colaboratori utili să acționeze constatăm că Parlamentul nu are puterea pe care a avut-o acum 10 ani să se impună. Pe de o parte, există și un fel de control exercitat de către celelalte două instituții, ceea ce limitează într-un fel suveranitatea noastră. În final, o altă chestiune înaltă autoritate pentru transparența vieții publice în Franța. Este condusă de uh, un fost uh, prim-președinte al Curții de Casație din Franța, uh, care acționează cu maximă atenție și este el cel care care uh, observă și activitatea unui grup care face parte din Parlament, mă refer aici la reprezentanții extremei drepte, care uh, uh, analizează deci comportamentul celor care acuză tot timpul, dar care nu respectă niciun fel de reguli de conduită. Și este el cel care uh, uh, Uh, s-a uh, referit în uh, ultima vreme la o a treia situație în legătură cu declarații eronate privind proprietățile. Deci, Aici uh, au existat și situații în care ai colegiului actual, domnul Caniete, ne-au mințit în față în ce privește uh, averea sa. Trebuie ca uh, o parte a Olafului să aibă posibilitatea să analizeze aceste uh, declarații, pentru că dacă la nivelul comisiei uh, nu se uh, respectă uh, anumite condiții, cum vom putea noi, la nivelul statelor membre, să ne protejăm din acest punct de vedere? Mulțumesc foarte mult. A fost ultima solicitare de a interveni. Țin seama de observațiile dumneavoastră și cu permisiunea dumneavoastră voi acționa așa cum am uh, prezentat lucrurile în uh, partea introductivă și în acesta putem încheia dezbaterea pe marginea acestui subiect și putem trece la punctul 8, un schimb de vedere în ce privește accesul Austriei și Maltei la aderarea la Convenția de la Haga din 15 noiembrie 65 și raportor este domnul Victor Uspaschi. Juridic cu mon collègue se trouve, mais porte-parole, oui. Da, nu mă exprim în legătură cu situația juridică a colegului meu, raportorul pentru acest dosar, domnul Spaschici care nu poate să fie prezent la lucru astăzi, m-a rugat să vă transmit următorul mesaj pe care îl citez literal. Convenția de la Haga, la care, despre care se vorbește, stabilește un sistem în care actele juridice pot să fie transmise și notificate în orice stat uh, semnatar al acestei convenții din 1965, ceea ce simplifică metoda de transmitere și care facilitează cooperarea judiciară între părțile contractante în cadrul contenciosului civil și comercial transfrontalier. Convenția se aplică doar la uh, transmiterea și notificarea transfrontalieră a actelor judecătorești, ale extraselor judiciare uh, în statele terțe sau în proveniență din statele terțe. În ceea ce privește transmiterea și notificarea acestor acte judiciare sau extrase judiciare în interiorul Uniunii, avem deja regulamentul pe care îl cunoașteți cu toții a regulamentul 1383 bară 1393 bară 2007. ...25 de state membre aplică deja acest, această convenție. În numele articolului 1 și 2 din protocolul, protocolul 22, Danemarca nu este uh, inclusă în această aplicare. Austria și Malta, ultimele două state membre restante, au uh, formulat o solicitare de a, acceda, de, a, de a deveni membre ale acestei convenții ca urmare a regulament, adoptării regulamentului european în ceea ce privește transmiterea și notificarea actelor, actelor judiciare sau extrajudiciare în domeniul civil sau comercial, Uniunea a dobândit o competență externă exclusivă, în numele articolului 3 aliniatul 2, din Tratatul de fuziune ale Uniunii Europene, lucru confirmat de Curtea de Justiție în avizul din ianuarie 2013. Așadar, Uniunea are posibilitatea de a autoriza orice aderare viitoare la această convenție. Precizez uh, la solicitarea domnului Uspaschici următorul lucru. Consiliul a încheiat dezbaterile la sfârșitul anului trecut și solicită Parlamentului European să își dea acordul la aderarea Austriei și Maltei la Convenția de la Haga. Există câteva amendamente bune, dar care nu schimbă uh, fondul acestui act. Vă mulțumesc. Any, any requests? Vă mulțumim. Dorește cineva să intervină? Nu văd să fie cazul. Does the commission wish to take the floor or not? Dorește cineva din partea comisiei să ia cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte, pentru că îmi dați ocazia de a comenta pe bine acestui dosar foarte succint, pentru că informațiile de context au fost oferite acum de domnul Cavada și sunt recunoscător pentru acest lucru, sunt recunoscător și pentru că aud că Parlamentul European la cererea raportorului va lua în considerare acordarea avizului său propunerii în forma sa actuală. Poate câteva informații suplimentare. De ce anume a luat atât de mult timp Consiliului să prezinte această cerere de aviz din partea Parlamentului European? Pentru că dacă vă uitați la calendar, Comisia a prezentat propunerea sa în iunie 2013, deci au trecut mai mult de 2 ani și jumătate de atunci. Apoi, discuțiile, negocierile au început în Consiliu, imediat după prezentarea propunerii de către Comisie. De ce au, uh, s-au trăgănat așa de mult lucrurile? Dacă știți că în prima discuție tehnică, toate statele membre au susținut obiectivul acestei propuneri a Comisiei. Deci toate statele membre au fost de acord ca aceste două state membre restante, Austria și Malta, trebuie să aibă ocazia să uh, adere la Convenția de la Haga din 1965, un instrument internațional foarte important, așa cum tocmai s-a spus. Însă, problema a fost că propunerea atingea anumite chestiuni delicate și anume exercitarea competențelor externe ale Uniunii Europene, și Comisia, așa cum s-a spus, susține că, în ceea ce privește această măsură particulară, Uniunea Europeană a obținut uh, competență externă exclusivă și acest lucru nu a fost împărtășit de toate statele membre. Acesta a fost motivul întârzierii. Dar, din fericire, până la sfârșitul lui octombrie anul trecut, statele membre au reușit să se pună de acord asupra unui text de compromis cu Comisia, care vă este, v-a fost înaintat spre examinare și care ar trebui să fie privit ca un compromis uh, la care s-a ajuns cu mari eforturi, aproape o soluție de ultim resort și prin aceasta am reușit să evităm uh, recurgere la Curtea de Justiție. Deci astfel să uh, priviți acest document și așteptăm un răspuns pozitiv al Parlamentului European. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim. Nu mai doresc pe nimeni care, nu mai văd pe nimeni care dorește să intervină. Așadar, încheiem dezbaterea pe acest punct. Uh, Permiteți-mi să vă informez că termenul pentru depunerea amendamentelor este fixat pentru 14 ianuarie la prânz, la ora 12. Și vom vota acest uh, text la următoarea reuniune. Încheiem așadar discuțiile la acest punct și trecem la punctul 9, prezentarea concluziilor grupului de lucru pentru dreptul administrativ și dau cuvântul încă o dată doamnei Hautala. Mulțumesc! Mă bucur să vă pot anunța nașterea unui proiect de regulament al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la procedura administrativă a instituțiilor Uniunii Europene, de asemenea a agențiilor, organelor și birourilor acesteia. Documentul a fost pus la dispoziție publicului și tuturor uh, organismelor uh, și instituțiilor uh, interesate. Și sper că veți putea să, să citiți rezultatul uh, unei activități foarte intense în acest grup de lucru din uh, comisia noastră cu susținerea unei echipe de uh, experți juridici și susținerea mai multor servicii din Parlamentul European și vreau să mulțumesc în mod special secretariatului și serviciului juridic pentru că ne-au susținut uh, și ne-au oferit inspirații în această activitate. Obiectivul este acela de a avea pe 28 ianuarie o audiere mai substanțială cu experți externi în uh, timpul reuniunii comisiei noastre și mă bucur să vă pot anunța că vom avea de asemenea uh, discuții foarte interesante cu prezența unor uh, personalități la nivel înalt care înțeleg foarte bine modul în care și necesitatea pentru care Uniunea Europeană trebuie să discute cu privire la dreptul unei proceduri administrative. Pot să vă anunț că un fost președinte al Curții de Justiție a Uniunii Europene, domnul Vasilios Curis, um, va fi prezent. De asemenea, fostul ombudsman european, domnul Nikiforos Diamandouros și Emilio O'Reilly, care este ombudsmanul european în momentul de față, va fi prezentă. Vom asculta și opiniile profesorului onorific Ian Harder de la Universitatea din Sheffield, care uh, este un mare susținător uh, și oferă consultanță și ombudsmanului european. De asemenea, vom da cuvântul uh, reprezentanților externi ai părților interesate. Ar fi un reprezentant al uh, companiei BASF și, de asemenea, reprezentantului uh, Confederației Europene a Sindicatelor ETUC. Așadar, vedeți, uh, vom putea să avem o discuție foarte amplă care va susține nevoia clară a dreptului de procedură administrativă la nivel european. Sper că mm, joi 28 ianuarie dimineața de la 9 jumate până la 12 și un sfert, când va avea loc această audiere, veți putea fi prezenți cât mai mulți. Și acum câteva cuvinte despre activitatea care a avut loc în acest grup. În cea de-a șaptea legislatură, Comisia pentru Afaceri Juridice a înființat un grup de lucru care dorea să inventarieze normele de procedură administrativă existente și să examineze pe baza articolului 298 al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene modalități de îmbunătățire. Aceasta a fost, deci, fosta legislatură și activitatea s-a încheiat printr-un proiect uh, de inițiativă legislativă sub conducerea domnului Luigi Berlinguer, care a fost raportor la momentul respectiv. Parlamentul European, pe 15 ianuarie 2013, a adoptat o rezoluție importantă conținând recomandări pentru comisie cu privire la un drept european de procedură administrativă, conform articolului 225 al tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, articolul care se ocupă de inițiativa legislativă. Parlamentul a cerut Comisiei să înainteze o propunere de regulament privind dreptul european de procedură administrativă care să codifice uh, Uh, principiile fundamentale de bună administrare și să reglementeze o procedură care să fie aplicată de administrația europeană în relațiile sale cu publicul. În pofida adoptării acestei rezoluții cu o majoritate covârșitoare, 572 de voturi pentru, 16 împotrivă, 12 abțineri, Parlament, solicitarea Parlamentului nu a fost urmată de o propunere din partea Comisiei. Argumentele pentru uh, un astfel de drept european sunt foarte convingătoare și de aceea Parlamentul European nu a renunțat. Coordonatorii jurii pe 24 februarie 2015, deci acum mai puțin de un an, uh, au decis să reînceapă activitatea și mi s-a încredințat mandatul în calitate de raportor permanent să elaborez un document de lucru care să includă o propunere de regulament cu privire la o procedură administrativă pentru instituțiile europene. Ideea fiind aceea ca eu, ca raportare, să raportez în fața unui grup de lucru care um, s-a compus din cât un membru cât un coleg din partea tuturor grupurilor politice și vreau să mulțumesc colegilor pentru participarea lor uh, constructivă la acest grup de lucru. De asemenea, Secretariatul Jurii, uh, Serviciul Juridic, Departamentul de Politici uh, și toți consultanții um, merită recunoștința mea. Așadar, se dorea um, oferirea unei baze de expertiză și de aceea Departamentul de Politici a uh, contactat Renewal, o rețea foarte cunoscută de profesori de drept administrativ din diverse state membre care să ofere expertiză acestui grup de lucru. Și aici vreau să mulțumesc uh, profesorilor Ziller, Galeta, Hoffman și mie care au fost foarte devotați uh, um, în această activitate pentru a ajunge la un rezultat împreună cu noi. Așadar, în acest grup de lucru, în afară de mine, au participat um, colegii Emily Radev din partea PP și sper va continua să participe, de asemenea Mary Honeyball din partea SCD, domnul Antonio Marinio Pinto pentru ALDE, domnul Karin pentru ECR și scris o gonas pentru GU, din partea GUE. Deci uh, s-a obținut o reprezentare amplă a grupurilor politice și am decis de asemenea să invităm um, în urma cererilor Comisiei pentru Petiții și a Comisiei pentru Control Bugetar să invităm și reprezentanții acestor comisii pentru a observa activitatea grupului de lucru. Așadar, acum s-au elaborat două documente de către profesor. Primul se referă la principiile generale ale dreptului european de procedură administrativă, care dorește să codifice principiile de bună administrare în considerente. Cel de-al doilea document cuprinde contextul și elementele juridice ale unei propuneri de regulament cu privire la procedura administrativă a instituțiilor, uh, agențiilor, uh, birourilor și organismelor Uniunii Europene. Grupul de lucru s-a întâlnit de trei ori în iunie, septembrie și decembrie și rezultatul acestor uh, reuniuni uh, se concretizează în uh, propunerea de regulament care este disponibilă în toate limbile și um, vă recomand să citiți acest document și partea explicativă care este disponibilă în engleză în acest moment. Mm și sigur obiectivul nostru final este de a convinge Comisia Europeană să înainteze o propunere legislativă și sper ca acest cadou pe care îl oferă Comisiei Parlamentului European să fie bine primit la Comisie. Însă înainte să putem face acest lucru trebuie, sigur, să trecem prin procedura în Comisie și apoi să ajungem în plenară cu acest document, obiectivul, ideea principală în acest moment este cea a unei întrebări cu solicitare de răspuns oral, iar apoi proiectul de regulament va fi adăugat rezoluției care va fi votată în Parlamentul European, astfel încât să se constituie într-o propunere formală a Parlamentului. Și, dată fiind experiența din trecut, Uh, și susținerea acestui proiect, eu cred că putem să avem încredere că va fi adoptat în plenara Parlamentului European. Mulțumesc! Nu... Ba da, ba da, o văd pe doamna Hannibal că dorește să intervină. Da, ca în calitate de membru a grupului de lucru, vreau să spun că uh, acest demers a fost uh, unul foarte bun, am colaborat uh, bine și rezultatul, cred eu, este un text foarte bun care este necesar și noi am reușit să îl uh, întocmim. Vreau să mulțumesc încă o dată doamnei Hautala pentru munca depusă de dânsa și uh, încurajez uh, cu tărie această comisie să adopte textul. Uh, munca este importantă, acum avem acest document și sperăm ca el să fie adoptat și apoi să fie pus în aplicare. Mulțumesc! Nu e îndoială că acest uh, subiect este foarte important. Doamna Hannibal a vorbit despre comisie. Dorește oare și comisia să ia cuvântul? Nu, se pare că nu. Așadar, mulțumim, doamna Hautala, pentru activitatea dumneavoastră și a echipei dumneavoastră și putem să trecem acum la punctul 10. Pentru că suntem la timp, suntem uh, foarte punctuali și ar trebui să discutăm despre secretele comerciale. Dacă am înțeles bine, la cererea grupului S și D nu vom vota astăzi acest text, dar doamna Le Grip dorește să ia cuvântul. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, estimați colegi. După cum tocmai ați spus, votul care trebuia să fie, care era prevăzut pentru după masa aceasta în definitiv a fost amânat la cererea grupului socialiștilor prin curtoazie pentru raportorul din umbră al grupului am acceptat cu autorizația dumneavoastră, domn, domnule președinte, câteva minute pentru a spune un lucru important în legătură cu acest text important, pentru că am reușit în data de 15 decembrie să ajungem la un acord cu echipa de negociere a Consiliului și mă bucur că acordul din 15 decembrie uh, prezintă exact pozițiile pe care noi la Parlamentul European le-am uh, apărat în timpul acestor negocieri, poziții care au fost susținute în mare parte în raportul din 16 iunie. Vă reamintiți că, vă reamintiți că poziția noastră se definește că da, trebuie să avem o protecție europeană a know-how-ului, însă nu în detrimentul transparenței a distribuirii informațiilor și a exercitării libertăților fundamentale cărora suntem cu toții foarte atașați. Deci există aceste linii constanțe, constante pe care le-am susținut și pe care le-am obținut în aceste negocieri. Am reușit să obținem ceea ce am solicitat ca priorități în primul rând, garantarea exercitării libertăților fundamentale, libertatea de exprimare și de în gândire, de asemenea și libertatea de lucru, de a lucra, libertatea de protecție a surselor, o protecție și a avertizorilor de integritate. Așadar, am obținut să se garanteze, să se consolideze chiar în textul directivei importanța garantării dreptului lucrătorilor de a uh, beneficia de mobilitatea profesională în interiorul Uniunii. Deci, în ceea ce privește limitarea domeniului de aplicare a directivei, în primul rând flexibilitate, da, deci o flexibilitate care este acordată statelor membre pentru a implementa această directivă în cadrul juridic, juridic existent. Câteva precizări pentru a vă arăta cum am consolidat reechilibrarea diverselor priorități pe care le-am obținut în timpul negocierii și care sunt definite acum negru pe alb în textul acordului încheiat la trialog. Primul articol. Am revizuit profund primul articol al directivei pentru a specifica ceea ce nu trebuie să țină de sistemul de protecție a secretului comercial. Deci am rescris primul articol căruia i-am consacrat foarte multe eforturi. De asemenea, directiva nu va afecta exercitarea dreptului la libertatea de expresie și de exprimare. Conform Cartei Europene a Drepturilor Fundamentale, obligația de transparență a autorităților publice, aplicabilitatea regulilor de divulgare a informațiilor confidențiale de la întreprinderi, autonomia partenerilor sociali și, în special, încheierea acordurilor colective. Toate acestea sunt în afara domeniului de aplicare a directivei de protejare a secretului comercial. De asemenea, am rescris un alt paragraf. Uh, ne-am dorit, am dorit să precizăm ca directiva să nu anticipe în niciun fel uh, posibilitatea unui angajator să-l constrângă un angajat să nu își utilizeze uh, toate competențele și experiențele pe care le-a dobândit legitim și legal în uh, interiorul instituției sale. Este un lucru primordial, deci garantarea lucrătorilor a dreptului de a își exercita mobilitatea profesională, fără să afectăm securitatea juridică, uh, evitând riscul de urmărire în justiție de către foștii angajatori. Așadar, este o contribuție foarte puternică a Parlamentului European de a avea, chiar în interiorul textului directivei, o garanție că nimic nu va îngrădi libertatea de mobilitate profesională. În ceea ce privește un articol foarte important al acestui proiect de directivă, articolul 4, care eh, descrie eh, excepțiile. Am dorit să prezentăm o serie de excepții la aplicarea acestor prevederi în legătură cu secretul comercial pentru a proteja anumite activități care prin natura sau obiectul lor nu trebuie să fie supuse confidențialității care nu bineînțeles am menționat deja și am spus acolo la articolul 4 cu o trimitere la Carta Europeană a, Europeană a dreptului de, eh, Drepturilor Fundamentale, dreptul la informare și dreptul la exprimare, libertatea mass media, care uh, reprezintă o bună funcționare a democrației. De asemenea, la acest articol 4, pentru că s-au spus am înțeles anumite argumente, este vorba aici și de exercitarea libertării de informare și am eliminat uh, cuvintele exercițiu legitim. Am înțeles că acest lucru a dus la nedumeriri și ar put, fi putut duce la o anumită incertitudine juridică, deci am eliminat o expresie care ar putea, ar fi putut să uh, ducă la multe îngrijorări. Deci am asigurat exercitarea libertăților fundamentale de expresie și de opinie. Tot la articolul 4 am utilizat pentru prima dată și și acolo Consiliul a fost de acord în final, am introdus un dispozitiv inovator de protejare a avertizorilor de integritate deci, dacă se obține un secret de uh, comercial care este uh, dezvăluit pentru a dezvălui o activitate ilegală. Deci dacă persoana care face această dezvăluire o face pentru a proteja interesul public general. Aceste poziții au fost susținute de întreaga echipă a Parlamentului European și această poziție a fost în final acceptată de către Consiliu. Nu vreau să vă rețin foarte mult. Aș dori să revin asupra celor trei priorități mari echipe, ale echipelor de uh, negociere ale Parlamentului care, și care au fost obținute și ne-au permit să, reechilib- permis să reechilibrăm total un text uh, foarte important Uh, și necesar, după părerea multor actori economici, și majoritatea grupurilor politice prezente aici au fost de acord. Deci am protejat inovarea, cercetarea, des, descoperirile, pentru a avea un cadru comun de armonizat între actorii economici europeni. Cred că am apărat esențialul și am reușit să ne respectăm pozițiile noastre și să ajungem la acorduri foarte uh, satisfăcătoare. Sper că vom putea vota pentru în, 20, în data de 28 ianuarie. Domnule Cavada. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, munca efectuată de către raportoare, doamna Grip, Uh, se caracterizează mm, prin anumite constatări. Prima, care este rolul Uniunii într-un text de acest gen? Al doilea rând, care este marja de manevră de care dispunem pentru a uh, împăca interese contrare sau care se supraveghează reciproc. Care este rolul instituției noastre și ale instituțiilor noastre pe mine mă satisface foarte mult să văd că acest text enunță principii și că autorizează și chiar încurajează o subsidiaritate a aplicării care, bineînțeles, își va găsi transpunerea în diversele sisteme juridice din statele Uniunii, care este punctul cel mai important al rolului nostru de acum. În al doilea rând, interesele opuse care se regăsesc în acest text nu sunt ușor nici de evaluat și nici de codificat. Au scopul de a proteja interesele economice, atât ale persoanelor, cât și ale entităților care dezvoltea, dezvoltă um, valori și care nu pot să o facă în mod gratuit. După aceea există și, pe de altă parte, interesul de a denunța ceea ce este ilicit. Și știm că există două lucruri care sunt periculoase și care țin de interesele economice. În primul rând, este furtul, care trebuie să poată să fie denunțat și, în al doilea rând, trebuie să îi protejăm pe cei care își asumă ideea de a aduce la cunoștință cunoștința publicului ceea ce ar fi trebuit să facă autoritățile juridice care au puterea morală. Deci trebuie protejată libertatea presei și poate că nu am înțeles foarte bine în ceea ce spune doamna de grip, am dorit ca sursele informatorilor să fie protejate, pentru că dacă, dacă nu există protecția surselor, nu vor mai exista denunțători. Este un text care, pe care Uniunea l-ar fi, de care Uniunea ar fi a uh, avut nevoie de mulți ani, protejarea la a, uh, acestor whistleblowers, acestor denunțători de integritate, avertizori de integritate, care sunt binefăcători și nu răufăcători. Vă mulțumesc. Am încă două solicitări de intervenție, dar foarte pe scurt, vă rog, doamna Reda. Mulțumesc, foarte mult. Voi, uh, as the rapporteur, I think in, in some... Voi avea o intervenție foarte scurtă. În anumite domenii am încercat să consolidăm uh, și prevederile din directivă privind exceptările. Oricum, uh, Parlamentul a renunțat la poziția sa într-o chestiune esențială legată de ce tip de informații pot fi considerate a fi secrete comerciale, în primul rând și um, există în anumite state membre um, prevederi legale care limitează acest concept privind secretele comerciale. Informațiile trebuie să fie legate de tipul uh, afacerii, trebuie să se refere la anumite inovații, dar sub noua directivă orice fel de informație Uh, care uh, poate fi legată de interesele unei companii poate fi definită ca fiind un secret comercial și uh, pot să existe până la urmă procese legate de încălcarea secretului comercial. Iar dacă o companie afirmă că orice tip de informație din activitatea sa trebuie să fie una secretă, poate să îi aducă pe cei care propagă asemenea informații în fața instanței. Deci, Trebuie să facem o diferențiere dacă există interesul legitim al companiei sau nu, pentru că uh, este o chestiune foarte importantă și uh, grupul meu politic nu va susține uh, formularea care se propune acum de generalizare iar în ce privește lansatorul de alertă, acest denunțător de integritate, trebuie să uh, ne gândim că nu există o abordare uh, de tip uh, comunitar general în legătură cu uh, ce uh, tip de uh, alertă poate fi uh, considerat ca fiind de interes public atunci când este semnalat de către acest denunțător de integritate. Trebuie de asemenea să analizăm lucrurile. Doamna Regner, mulțumesc. Voi avea o intervenție și mai scurtă. Doresc să mulțumesc raportoarei, dar și raportorilor din umbră pentru activitatea desfășurată, dar și pentru flexibilitatea de care au dat dovadă acordul lor de a amâna votul. Și pentru grupul nostru social-democrat este important să mai discutăm aceste lucruri încă o dată, pentru că sunt de impact important. Mm -hmm Aici nu este vorba până la urmă de uh, brevete tip second class, ci este vorba despre uh, secrete uh, de serviciu, uh, activități comerciale care trebuie să fie protejate, dar de asemenea să nu existe o presiune prea mare asupra lucrătorilor prin prevederile pe care le formulăm. Președintele, mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere și putem trece acum la voturi rapide în legătură cu cele două subiecte pe care le avem. În primul rând, în legătură cu uniformizarea uh, formatului vizelor. Domnul Ciambaschi este de acord să trecem la vot. Cred că putem vota prin ridicarea mâinii. Și începem cu amendamentul numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 4. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 2. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Proiectul de aviz pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Felicitări domnului Giambaschi. Iar acum în ce privește uh, cooperarea între Eurojust și Ucraina, domnul Maștarca nu este prezent, dar nu are obiecții legate de supunerea la vot. Supunem la vot acest proiect de aviz. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu există. În cazul acesta se adoptă. Mulțumesc foarte mult.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 May continue uh, with an exchange of... Mă propun să continuăm cu un schimb de opinii privind uh, prioritățile președinției neerlandeze și doresc să salut prezența în mijlocul nostru a domnului ministru pentru uh, securitate și justiție, domnul Art van der Stör. Domnule ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membrii Parlamentului European, doamnelor și domnilor. Europa a fost construită pe tradiția libertății, democrației și justiției. Ideile care au configurat statele noastre sunt guvernate de statul de drept și nu sunt unele franțuzești, grecești, britanice sau germane, sunt europene. Și în acest sens trebuie să înțelegem importanța cooperării europene, iar ministrul care este competent pentru problemele securității și justiției înțelege perfect aceste cerințe. Uh, eu cred că este important să uh, putem uh, colabora în acest sens și am avut ocazia să cunosc membrii Parlamentului European cu ocazia vizitelor mele la Bruxelles și la Strasburg. De aceea mă bucur de această ocazie pentru a vorbi acum în fața dumneavoastră despre prioritățile Consiliului sub președinția neerlandeză și vorbesc și numele colegului meu pentru afaceri economice, Henka Trump, El m-a rugat să vă exprim recunoștința și adresată raportoarei Constanțele Grip și raportorilor din umbră în legătură cu documentul privind uh, documentele comerciale secrete. Înțeleg că votul tocmai a fost amânat pe marginea acestui document, dar sper că vom putea să vă sprijinim uh, în a adopta acest document și în publicarea și implementarea sa. Dacă ne dorim o economie în creștere, una competitivă, este important să garantăm uh, dezvoltarea și implicarea grupurilor de interese specifice la nivel comunitar. Și în acest sens dorim să conlucrăm uh, cu fosta președinție luxemburgheză într-un sens uh, constructiv. Consiliul a ținut seamă de amendamentele care au fost înaintate în cadrul raportului country by country. Uniunea Europeană este conștientă de faptul că relațiile legale dintre cetățeni și companii eh, trebuie să fie clare că cetățenii trebuie să aibă acces la justiție în cazurile de uh, litigi și că trebuie să existe hotărâri care să fie implementate peste tot. Există propuneri pentru înlăturarea uh, barierelor și diferențelor între statele membre, uh, atât în ce privește domeniul afacerilor, cât și problemele specifice consumatorilor pe continent. Președinția acordă o mare importanță acestor propuneri pentru că un mare număr eh, de eh, reprezentanți ai eh, lucrătorilor au contribuit la negocieri. Este important să creăm garanții pentru consumatori pretutindeni în Europa, să existe acces la servicii. Este important uh, de asemenea ca toate statele membre să țină seama de aceste reglementări. Este important ca uh, negocierile uh, să, în ce privește Netflix și Spotify să fie continuate sub președinția neerlandeză. Comisia a indicat uh, măsurile care sunt necesare, dar există și alte inițiative care sunt importante privind accesul la justiție și acesta este și domeniul pe care îl numim e-justice, care se bazează pe continuarea digitalizării în ce privește traficul legal și uh, uh, asta implică și promovarea de videoconferințe, de utilizarea uh, instrumentarului digital, uh, pentru că uh, tot acest domeniu este mai puțin costisitor. Iar președinția neerlandeză își asumă responsabilitățile de a progresa în acest domeniu și este prevăzută și o conferință pe tema e-justice în mai 2016. Este important de asemenea să se facă eforturi în ce privește găsirea unor soluții de compromis, în ce privește patrimoniul eh, matrimonial eh, și eh, parteneriatele oficiale. Este important uh, să existe o propunere din partea Comisiei pentru o mai bună cooperare în acest domeniu, pentru că sunt uh, propuneri importante pentru libera circulație a cetățenilor europeni iar Consiliul uh, sper să se poată baza pe cooperarea constructivă a Parlamentului European. Președinția neerlandeză își va asuma aceste obligații. Doamnelor și domnilor, doresc să mă refer acum și la uh, conlucrarea în ce privește acordurile uh, în ce privește uh, inclusiv răpirile de copii. Este foarte important ca să conlucrăm și cu Comisia Juri în acest sens este important uh, să promovăm conferința de la Haga privind uh, dreptul privat internațional. De asemenea, în timpul președinției vom stimula aderarea și altor state în ce privește uh, Convenția de la Haga privind situația copiilor răpiți. Este important ca să existe un acord interinstituțional pentru o mai bună reglementare în acest domeniu și sper să putem colabora cu dumneavoastră, membrii ai Parlamentului European și cu Comisia Europeană în acest sens pentru că există mai multe aspecte ale acestor acorduri interinstituționale. E nevoie de o mai bună reglementare, în primul rând, și așa cum uh, a subliniat și colegul meu Camp uh, din uh, domeniul afacerilor economice, este important important să uh, conlucrăm în cadrul uh, Consiliului Compet. În acest sens, sper să putem să ne desfășurăm colaborarea noastră în următoarele șase luni. Mulțumesc, domnule ministru, pentru aceste cuvinte introductive și cu siguranță că vor exista o serie întreagă de întrebări. În primul rând, domnul Mariniu Pintu. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule ministru! Domnule ministru pentru securitate și justiție, vă spun din nou bun venit. Vreau să îmi exprim nedumerirea. Văd aici că există o persoană care se ocupă de problemele de securitate și de justiție în același timp. Eu am fost magistrat și justiția și securitatea erau două domenii uh, care uh, dintr-un anume punct de vedere uh, erau incompatibile pentru că uneori se, problem, aspectele de securitate pot să lezeze interesele justiției, tot așa cum justiția poate să stabilească niște reguli care să îngrădească cumva problemele de securitate. Bun, vă felicit, domnule ministru, pentru că puteți să îmbinați aceste două eh, domenii. Nu am auzit însă nimic în uh, expunerea dumneavoastră în legătură cu problema refugiaților. V-ați referit la libera circulație a cetățenilor europeni în spațiul comunitar, dar nu ați vorbit deloc de pildă despre problema terorismului, care în clipa de față este un flagel care amenință Uniunea Europeană. Eu sigur uh, sunt sensibil și în ce privește modernizarea legislației privind drepturile de autor și din acest context vă adresez o întrebare. Uh, există intenția de a uh, amâna sau de a extinde protejarea drepturilor de autor de la 30 de ani la 50 de ani sau la mai mult pentru că 70 de ani pentru protejarea unei persoane care este decedată, mi se pare că este o perioadă foarte lungă și există din acest punct de vedere un monopol editorial. Eu cred că ar trebui să existe o democratizare a respectivei opere. Este Uh, adevărat că există întârzieri în uh, activitatea legislativă, dar vă întreb uh, care este poziția dumneavoastră față de problema refugiaților, față de libera circulație a cetățenilor, față de problema terorismului și față de problema drepturilor de autor și a reducerii perioadei de protecție uh, postmortem a uh, dreptului de autor. Vă mulțumesc foarte mult! Uh, vă propun să ascultăm și alte întrebări și să vă dăm cuvântul după aceea pentru a răspunde. Deci, v-aș ruga foarte mult să uh, vă limitați la competențele acestei comisii. Doamna Hautală, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Președinția neerlandeză, din punctul meu de vedere, creează așteptări în ce privește domeniul bunei guvernanțe în Uniunea Europeană și aș dori să vă uh, Uh, atrag atenția asupra unei discuții pe care noi am avut-o în comisia noastră înainte de sosirea dumneavoastră. Uh, comisia și-a publicat astăzi uh, propunerea pentru un proiect de reglementare pentru um, proceduri administrative în Uniunea Europeană. Sunt conștientă de faptul că la nivelul Consiliului acest aspect nu a fost discutat și s-ar putea să apară uh, opinii divergente la nivelul președinției. Vă întreb uh, dacă aveți o abordare constructivă față de acest uh, subiect pe care noi în Parlamentul European l-am tratat timp de mai mulți ani și cred că este momentul potrivit, poate chiar ne aflăm în întârziere uh, Uh, în ce privește uh, elaborarea unei propuneri de reglementare și noi am făcut pregătirile în Parlament uh, cu colaborarea unor experți din lumea academică. Care este poziția dumneavoastră față de aceste propuneri? Și în ce privește recunoașterea parteneriatelor înregistrate. Ă, de asemenea, ă, mă interesează amănunte legate de poziția dumneavoastră. Ă, care este foaia de parcurs a dumneavoastră din acest punct de vedere? Și știu că există anumite competențe poate și la nivelul colegilor dumneavoastră, dar e vorba de Uh, o atitudine etică în domeniul afacerilor, care cred că ține și de uh, competențele dumneavoastră. Uh, există acest această problemă de posibilitate de a avea acces Uh, în justiție și în statele terțe atunci când uh, există probleme litigioase la nivelul activității companiilor. Uh, în decembrie știu că urmează să fie organizată și o conferință în legătură cu posibilele despăgubiri. Mulțumesc, doamna Reda. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare și în ce privește problemele de copyright, spuneați că uh, doriți să se ajungă cât mai repede la un uh, acord, uh, sunt demersuri binevenite, dar eh, de fapt eh, este doar un fel de aperitiv pentru o reformă mai aprofundată a drepturilor de autor. Și mai ales în ce privește protejarea drepturilor de autor în domeniul eh, cercetării științifice. Știm că pe plan național în Uh, țările de jos uh, s-au făcut progrese semnificative. Vă întreb dacă uh, doriți și pe plan european, doriți să facilitați accesul la activitatea de cercetare științifică pentru că și în trecut au fost făcute demersuri în acest sens, dar încă nu este clar dacă se va veni și cu o propunere de reformă în acest domeniu sau nu. Și de asemenea în ce privește excepțiile vis-a-vis -vis de cercetarea științifică, a existat o hotărâre judecătorească la Amsterdam într-un Uh, caz specific uh, privind uh, jurnalul Anei Frank, pentru că aici s-a spus că cercetătorii ar trebui să aibă acces la anumite uh, documente pe care doresc să le cerceteze. Era vorba despre uh, liberul acces al cercetătorului la uh, documentele uh, pe care uh, dorește să le cerceteze. Uh, s-ar putea ca uh, uh, această hotărâre judecătorească să poată fi la un moment dat transformată în jurisprudență aplicabilă? Domnul Diron. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, o mică întrebare. Mă refer la directiva privind dreptul acționarilor și la transparență fiscală, la aceste raportări country by country. Înțeleg că așteptați rezultatele unui studiu de impact da, acest studiu a fost lansat deja, dar va trebui să încercăm să lămurim și pe legiuitor privind anumite consecințe ale demersului legislativ. Dumneavoastră sunteți ministru al justiției. Justiția este un cuvânt foarte frumos trebuie să se aplice și în domeniul fiscal. Și acum există o decizie luată de comisie astfel încât regimul multinaționalelor să se poată alinia în ce privește impozitarea profitului regimului care se aplică în Uniunea Europeană și IMM-urilor. Deci uh, trebuie să existe uh, o modalitate clasică de a aștepta rezultatele unui studiu de impact. Dar întreb dacă, din punct de vedere politic, președinția neerlandeză consideră că uh, este nevoie de mai multă echitate și transparență fiscală între marile companii și IMM-uri sau, din potrivă, președinția neerlandeză nu consideră că acest dosar ar fi unul prioritar, pentru că în clipa de față Comisia Europeană încearcă să uh, uh, pedepsească, să sancționeze Belgia cu 5 milioane de euro pentru că nu s-a respectat uh, uh regimul uh, taxării. Mulțumesc, doamna Regner. Mulțumesc. În ce privește drepturile acționarilor și eu am o intervenție. Ați spus că doriți să susțineți aceste negocieri și principiul raportării country by country, dar cită și programul președinției neerlandeze. Iar în ce privește impozitarea companiilor, există o propunere propunere care se bazează pe un proiect al OCDE. Care este poziția dumneavoastră? Noi ne dorim în Parlamentul European mai mult o raportare country by country propriu zisă și nu în baza proiectului BEPS al OCDE. Eu m-am întâlnit și cu domnul ministru Asher, care a prezentat uh, programul președinției neerlandeze din perspectivă socială și care a vorbit și despre încercarea de contracarare a activității a celor firme care uh, funcționează în, în căsuțe poștale. Dar uh, în programul dumneavoastră nu am găsit multe propuneri în legătură cu definirea uh, sediului uh, companiei ca să se elimine și posibilitatea de a activa în, printr-o căsuță poștală. Și acum o chestiune care ține de competința comisiei noastre, o reprezentare echilibrată a femeilor și bărbaților în consiliile de administrație. Uh, doriți să abordați și acest subiect, uh, pentru că ne-am dorit să revigorăm puțin demersurile. Uh, din acest punct de vedere putem să sperăm la o activitate în, perioada președinției neerlandeze. Mulțumesc, domnul Cavada. Merci, président. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, Două din întrebările pe care doream să le pun au fost așa formulate, nu doresc să mă repet. Europa se află într-o situație periculoasă, deci uh, fac uh, apel la patriotismul european de care a dat dovadă și țara dumneavoastră întotdeauna sunt uh, țările uh, care au uh, tras concluziile care se impuneau în urma celui de-al doilea război mondial um, să ținem seama și de jurnalul Anei Frank. Îmi cer scuze că nu voi putea să mai rămân mult în sală, trebuie să prind un tren, mă deplasez spre o altă obligație. Dar Există la nivelul Consiliului un anume naționalism. Dumneavoastră sunteți uh, relativ tânăr uh, și uh, veți avea o povară grea pe umeri în următoarele șase luni. Ne așteptăm de la o țară ca dumneavoastră, țara Anei Frank, să consolideze deciziile comunitare și să nu facă niciun fel de cadou deciziilor uh, de tip naționalist. Aceasta este uh, rugămintea mea. Ea uh, nu presupune un răspuns. Trebuie să partajăm aceleași convingeri. Domnul Buda. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru expunerea dumneavoastră. Aș vrea să ridic două chestiuni, dacă mi este permis, uh, legate de agenda dumneavoastră din perioada următoare. În primul rând, uh, cea legată de spațiul Schengen și aici v-aș ruga să avem o, o discuție instituțională și nu neapărat personală. Pentru că recent, din mass media din România, am fost informați că sub președinția dumneavoastră spațiul Schengen nu va cunoaște o extindere, preocupat doar în ceea ce privește consolidarea uh, actorului spațiul Schengen. Subliniez faptul că țara mea, România, se află în Uniunea Europeană din 1 ianuarie 2007 și suntem ținuți în afara spațiului Schengen, deși din punct de vedere tehnic există toate condițiile necesare pentru securitatea frontierelor, grație și unei aparaturi extrem de sofisticate și scumpe în același timp, cumpărate din altă țară membra Uniunii Europene, dar astăzi suntem furnizori de stabilitate în regiune. În timp ce alte state vedem că nu reușesc să facă acest, uh, acest lucru. Și atunci mă întreb de ce suntem ținuți în afara spațiului Schengen. Argumentele pe care um, au fost invocate, mă rog, inclusiv de cei din țara dumneavoastră, au ținut de ordinul corupției. Nu cabe discuție, corupție există în orice stat membru al Uniunii Europene uh, și poate mai multă în România, însă eu am fost președintele Comisiei Juridice în Camera Deputaților și am adoptat patru coduri care au reformat profund sistemul juridic din România. Avem un fost prim-ministru care a făcut închisoare, unul care a fost prim-ministru care a fost urmărit penal, este urmărit penal, penal miniștri arestați, condamnați și așa mai departe, deci avem o justiție care este funcțională. Mai mult am aici documente din care reiese că Olanda este principalul investitor în România și mi este greu să cred că oameni de afaceri absolut admirabili de altfel pe care și eu m-am relaționat cu domniile lor, ar fi investit într-o țară care uh, este nesigură din punct de vedere juridic. Și atunci cetățenii din țara mea evident că se întreabă în mod firesc totuși de ce suntem ținuți în afara spațiului Schengen. Există, și nu mă feresc să spun acest lucru, există unele uh, discuții în spațiul public uh, mai pe la colțuri, că ar fi vorba de rivalități între două porturi, în speță portul de la Constanța, care are acces la Marea Neagră, și portul de la Rotterdam Sigur, uh, mă interesează care este opinia dumneavoastră pentru următoarea perioadă și o singură chestiune mai am doar de menționat, o altă problemă, pentru că ați adus în discuție problema copiilor răpiți. Aș vrea să vă întreb dacă sunteți la curent cu ceea ce se întâmplă astăzi în Norvegia, unde se pare că avem peste 70.000 de copii într-o situație delicată. Agenda, uh, rog, opiniei publice este ținută de cazul unor copii din România, în care, dintre care unul dintre acestea are trei luni de zile trei luni de zile, care a fost răpit din sânul familiei pe diverse motive. Copilul se afla, se afla încă în perioada de alăptare uh, la mamă, dar sub diverse pretexte a fost răpit din sânul familiei și nu aceasta este marea problemă, ci faptul că s-a deschis procedura adopției pentru acești copii, deși, repet, nu există nicio sentință prin care să fie decăzut din drepturile părintești lucru extrem de grav și închei um, expunerea mea prin faptul că norvegia a fost condamnată de către cedo să pună în executare și să dea înapoi niște copii în sânul familiei iar această țară a refuzat să pună în aplicare decizia cedo. vreau să vă întreb care este poziția dumneavoastră față și de această problemă pe care v am uh, ridicat o. mulțumesc. Okay, this was the end of the list and... Uh, Bun, cu aceasta s-a încheiat lista întrebărilor. Domnule ministru, vă dau cuvântul pentru a răspunde. Da, mulțumesc și mulțumesc tuturor membrilor comisiilor, comisiei dumneavoastră pentru întrebări. Tocmai am ieșit de la Comisia Libe, unde am discutat în detaliu toate chestiunile legate de migrație și de terorism. Așadar, nu o să intru aici uh, în numele Consiliului în subiecte pe care le-am discutat deja acolo. Permiteți-mi să încep cu întrebarea domnului Marine Pinto și apoi am să răspund la întrebarea doamnei Reda, referitoare la drepturile de autor. Permiteți-mi să clarific intențiile președinției atunci când e vorba de drepturile de autor. Un cadru modern de copyright și portabilitatea conținutului online au uh, făcut obiectul unor propuneri care au fost uh, publicate recent și sperăm că negocierile lor să meargă cât mai repede. Vom face tot ce putem la președinție. Este important însă să se uh, examineze lucrurile foarte bine la Consiliu întâi. Alte propuneri care au fost anunțate în comunicarea Comisiei sunt așteptate cu mare interes. Nu știu dacă acest lucru va însemna și faptul că se va scurta uh, perioada de discutare a dosarului de copyright, dar vedem ce ne va prezenta Comisia. Rezoluția Parlamentului de, din 9 iulie anul trecut va fi luată în considerare în, pe parcursul deliberărilor. Și doamna Reda a întrebat despre drepturile de autor referitoare la cercetarea științifică. Comisia a anunțat că va prezenta propuneri și recomandări pentru a facilita cercetarea științifică și așteptăm, Consiliul așteaptă aceste propuneri cu mare interes. Dacă vin la timp, atunci sigur considerăm că este de datoria noastră în președinția neerlandeză să includem uh, acest punct pe ordinea de zi și să ne ocupăm de el. Doamna Hautala m-a întrebat uh, despre procedură administrativă, dreptul administrativ european. Înțelegem că grupul de lucru uh, din jurii, prezidat de doamna Cautela, lucrează la un nou proiect de regulament cu privire la dreptul european de procedură administrativă. Noi urmărim cu mare atenție acest dosar și am luat notă de rezoluția din 2013 care prezintă recomandări cu privire la un drept european de procedură administrativă. Nu există o poziție a Consiliului cu privire la acest subiect, după cum uh, ați menționat pe bună dreptate. De aceea nu sunt în măsură să comentez uh, această, acest subiect din partea Consiliului. Imediat ce va exista o astfel de poziție a Consiliului, desigur veți fi informați. Domnul Durand a adresat întrebări referitoare la chestiunea raportării țară cu țară, country by country reporting. Am luat notă de amendamentele Parlamentului uh, la raportarea cu privire la plățile, um, la plăți și la drepturile acționarilor. Uh, acest lucru nu face parte din mandatul Consiliului pentru Trialog. Deocamdată Uh, așteptăm evaluarea de impact a Comisiei, la care înțelegem că se lucrează din greu la Comisie și pe care o așteptăm în uh, primul trimestru al anului 2016. După ce, după ce avem această evaluare de impact, vom organiza uh, reuniuni pentru a ajunge la o înțelegere comună în Consiliu pe baza Uh, pe marginea acestui subiect și sigur că vom lua în considerare recomandările dumneavoastră. La, acest uh, mom- la momentul respectiv, trialogul va progresa, sperăm, și noi vom face tot ce putem pentru a avansa cât mai mult lucrurile în vederea ajungerii la un compromis între instituții. De asemenea, dorim să facilităm transmiterea de informații transfrontaliere uh, pe lanțul de investiții uh, pentru a implica, pentru a proteja mai bine interesele uh, acționarilor, pentru a crea legături mai bune între uh, plățile de performanță, pentru a crește transparența uh, și uh, pentru a supraveghea mai bine activitatea întreprinderilor și, de asemenea, pentru a asigura responsabilitatea și calitatea, inclusiv în ceea ce privește consultanța. Apoi, întrebare referitoare la OECD a doamnei Regner. Înțeleg că propunerea comisiei uh, va veni într-un pachet la sfârșitul lui ianuarie și va conține o potențială propunere care va veni în martie, la începutul lunii martie. Deocamdată e prea devreme să judecăm lucrurile pentru că țin și de Consiliul ECOFIN și trebuie să vedem, odată ce vom avea propunerea, dacă ea intră în competența Comisului, Consiliului Justiție Afaceri Interne sau Consiliului ECOFIN. Cred că, stimați eurodeputați, vreau să mulțumesc stimaților eurodeputați pentru întrebările lor și pentru observațiile uh, făcute la adresa Uh, Belgiei și, după cum știți, eu sunt aici în numele Consiliului și îmi pare rău că nu pot să răspund la întrebări care țin uh, de Belgia și de calitatea mea de ministru în Belgia. Mulțumesc, uh, mulțumim domnule ministru pentru răspunderi. Dacă există întrebări suplimentare, doamna Hautala, dacă îmi permiteți, sper că uh, puteți uh, să considerați că acest lucru ține de competența, poate nu ține neapărat de competența noastră, dar totuși trebuie să vă întreb ceva referitor la o chestiune foarte delicată, referendumul care va avea loc în uh, uh țările de jos referitor la acordul de asociere UE-Ucraina. Am observat că președintele Comisiei, domnul Juncker, a spus astăzi că respingerea acestui acord de asociere cu Ucraina uh, ar duce la o criză continentală. Deja avem mai multe crize continentale, mă tem, și sunt conștientă de faptul că guvernul dumneavoastră s-a angajat să apere această propunere, deci decizia de a avea un acord de asociere. Puteți să ne spuneți ceva pe acest subiect? Mă îngrijorează foarte mult faptul că dacă, într-adevăr, așa cum spune domnul Juncker, dacă uh, respingerea acestui acord, uh, dacă acest acord ar fi respins uh, în uh, referendum, atunci consecința ar fi, ar fi respingerea acordului în ansamblul său, ceea ce va duce toate cărțile în mâinile rușilor, care de-abia așteaptă să vadă eșoarea acestui proces. Well, in the direction of Mrs. I could say that, uh... Da, doamna Hautala, pot să vă spun că, sigur, Consiliul urmărește uh, cu atenție uh, procesul din uh, țările de jos și referendumul care va avea loc. Vom discuta rezultatele referendumului odată ce ele vor fi cunoscute, dar deocamdată este, este mult prea repede să formulăm o opinie în Consiliu. Și în ceea ce privește întrebările domnului Buda, vreau să-i spun că ceea ce a spus despre chestiunea copiilor răpiți, acest exemplu pe care l-a dat arată faptul că e nevoie să lucrăm în Consiliu la consolidarea tuturor chestiunilor legate de răpirea copiilor și oricum am spus deja acest lucru că, am spus deja că acest lucru va fi una dintre prioritățile Consiliului atunci când discutăm printre altele Convenția de la Haga. I do not see any other request for the... Nu mai văd pe nimeni care să dorească să intervină. Așadar, în numele comisiei noastre, vreau să-i mulțumesc domnului ministru pentru prezența sa astăzi și vă urăm uh, o președinție care să fie încununată de cât mai mult succes în binele tuturor, spre binele tuturor europenilor. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să mulțumesc stimaților eurodeputați pentru întrebări și pentru atenție și vreau să confirm că această președinție dorește să continue aceeași relație și atmosferă de lucru uh, Uh, pe care a avut-o președinția luxemburgheză cu Parlamentul European și aștept uh, cu nerăbdare să colaborăm uh, îndeaproape în beneficiul tuturor europenilor. Uh, dear colleagues, uh... Stimați colegi, următorul punct este în spatele ușilor închise, deci vă rog, îi rog pe toți cei care nu au dreptul să fie prezenți la reuniunile cu ușile închise să părăsească sala în liniște. Vă mulțumesc.